So, once Mr. Rosati is here... Acum uh, că domnul Rosati a venit, începem cu prezentarea proiectului de raport uh, referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, punerea în aplicare a priorităților pentru 2015. Darius, ai cuvântul. Gipser. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, am crezut că nu o să întârzi, pentru că acest punct trebuia să înceapă la 9 și un sfert, conform programului, dar uh, am întârziat. Eu nu am calculat uh, că primele puncte de pe ordinea de zi au durat doar câteva secunde, spune președintele. Domnul Rosati, dragi colegi, acest raport se referă la această rundă a semestrului european 2015 și se bazează pe mai multe documente ale Comisiei și ale Consiliului. Primul și probabil cel mai important este recomandarea comis Comisiei privind recomandările specifice pe fiecare țară ale Consiliului în 2015 și pe lângă acesta, bineînțeles, ne bazăm și pe alte documente. Raportul meu de la începutul anului, care se referă la, crește, la analiza anuală a creșterii pe 2015 și pe comunicarea Comisiei privind utilizarea flexibilității în interpretarea pactului de stabilitate și creștere. Raportul are patru părți. În uh, partea întâi prezentăm opiniile Comisiei referitoare la situația economică actuală a Uniunii, mai ales a zonei euro. Salutăm faptul că creșterea începe să revină încet încet, deși Bazele sale sunt încă fragile, dar în conformitate cu um, uh, prognoza de primăvară a Comisiei, creșterea se va accelera probabil anul viitor la peste 2% în UE și 2,1% în zona euro. Este o evoluție salutară pentru că maschează probabil uh, revenirea zonei euro la o creștere stabilă pentru prima dată din 2009 încoace. De asemenea, susținem pe deplin o nouă abordare a Comisiei atunci când a formulat recomandările pe fiecare țară de anul acesta. Este vorba de um, a pune accentul pe prioritățile și provocările principale în recomandările specifice pentru fiecare țară, ceea ce este o schimbare binevenită, pentru că astfel statele membre se pot concentra doar pe prioritățile cele mai importante. În același timp, luăm act cu îngrijorare de gradele de implicare de care au dat dovadă statele membre în ceea ce privește aplicarea recomandărilor specifice această implicare nu este aceeași peste tot. Unele state sunt mai uh, angajate în aplicarea recomandărilor specifice, iar altele uh, rămân în urmă. Constatăm că aceasta este o, o deficiență a întregului sistem de guvernanță economică și credem că ar trebui, probabil, să lucrăm la măsuri care să dea un caracter mai obligatoriu recomandărilor specifice. A doua parte se referă la provocările cu care se confruntă zona euro și Uniunea Europeană. Și încă o dată ne alăturăm uh, comisiei în evaluarea sa. Constatăm cu îngrijorare că nivelul șomajului este încă foarte mare în majoritatea statelor membre deși situația diferă de la un stat membru la altul. De asemenea, salutăm intrarea în vigoare a uh, Fondului European de Investiții Strategice. Constatăm cu satisfacție faptul că a scăzut numărul statelor membre înscrise în procedura deficitului excesiv și cerem celor care încă um, fac obiectul acestei proceduri să accelereze eforturile de a-și consolida pozițiile fiscale. Recomandările specifice fiecarei țări demonstrează că există încă dezechilibre macroeconomice importante în mai multe state. Aceste observații ar trebui să slujească statelor membre, să le ajute să-și amelioreze politicile economice și să uh, soluționeze aceste dezechilibre. După cum am spus, susținem noua abordare a Comisiei, care nu se concentrează doar pe uh, câteva priorități, cele mai importante, ci și uh, prevede accelerarea calendarului, ceea ce se constată în prezentarea recomandărilor specifice fiecarei țări mm, cu trei luni mai devreme. Credem că este o mutare bună pentru că permite statelor membre să aibă mai mult timp ca să uh, își însușească recomandările specifice și să implice părțile interesate în discuții pe aceste subiecte și astfel să se pregătească mai bine pentru punerea în aplicare. Recomandările specifice fiecarei țări pe 2015 sunt uh, împărțite în patru priorități principale. În primul rând, nevoia de a se accelera investițiile. În cadrul recomandărilor, dar și în alte documente ale Comisiei, apar mai multe recomandări în acest sens despre ameliorarea um, accesului la finanțare, mai ales pentru IMM-uri, pentru a se stimula investițiile în întreaga Uniune. A doua prioritate principală este de a ameliora mediul de afaceri. Un vehicul principal pentru a se ameliora investițiile în întreaga Uniune. În raportul nostru subliniem uh, importanța reglementărilor uh, comerciale solide pentru a asigura um, în întreaga Uniune succesul Fondului European de Investiții Strategice. A treia prioritate e un subiect foarte actual. Ține de uh, necesitatea de a continua reformele structurale, mai ales în ceea ce privește piețele de produse și servicii, pentru ca economia Uniunii să devină mai competitivă. În plus, unul din subiectele cele mai importante de aici este finalizarea pieței unice digitale. În cele din urmă, a patra prioritate este reprezentată de politicile de ocupare, care trebuie să ducă la locuri de muncă mai bune și mai numeroase, care să, mai multe locuri de muncă care să ofere salarii bune și care să permită ameliorarea situației sociale în Uniunea Europeană. În ultima parte a raportului facem câteva recomandări Comisiei. După cum am spus mai devreme, facem apel la statele membre care fac încă obiectul procedurii de deficit excesiv să-și accelereze eforturile ca să își uh, facă ordine în finanțele publice, în așa fel încât să respecte regulile. Apoi punem accentul pe rolul piețelor de muncă flexibile în combaterea șomajului, în special a șomajului la tineri și a șomajului uh, de lungă durată. De asemenea, facem și recomandări pentru a stimula asumarea la nivel național a recomandărilor specifice fiecărei țări. Cred că acesta este un punct slab al uh, recomandărilor. De multe ori statele nu sunt implicate în aceeași măsură în aplicarea recomandărilor și am avea nevoie de o mai mare implicare, mai ales din partea parlamentelor naționale. De asemenea, facem din nou apel la Comisie să simplifice și mai mult semestrul european. Credem că, în ciuda tuturor ameliorărilor de anul acesta, mai sunt încă prea multe documente care circulă în prima parte a anului, împovărând uh, prea mult statele membre. E vorba de rapoartele pe fiecare țară, rapoartele de convergență, rapoartele de uh, stabilitate, care uh, sunt pregătite în 3-4 luni și este greu să eviți um, neconcordanțele între aceste documente. Este în mod clar necesar să se simplifice și mai mult întreaga procedură. Cerem să se reducă nivelurile excesive ale datoriilor în statele membre. Credem că acestea sunt obstacole foarte mari în calea creșterii și, în cele din urmă, susținem mai multe recomandări care au fost prezentate în raportul celor cinci președinți. Credem că raportul lor este un document foarte important în domeniul deschiderii discuției despre reforma economică în Europa. Cam asta voiam să spun, aștept cu nerăbdare comentariile și observațiile colegilor, mai ales ale raportorilor din umbră de la celelalte grupuri politice și aștept cu nerăbdare discuțiile uh, fructuoase pe care le vom avea pentru a pregăti proiectul final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Rosati. Trecem la raportorii din umbră. De la SND, domnul Sant. Thank, thank you, Mr. Chairman. I start by congratulating. Mulțumesc. Aș dori să-l felicit pe domnul Rosati pentru un uh, raport clar și concentrat, care are și meritul de a fi foarte la obiect. Cu toate acestea, raportul trece cu vederea anumite puncte pe care mulți dintre noi le considerăm foarte importante am început să considerăm recomandările specifice fiecarei țări ca instrumente uh, cruciale pentru ca obiectivele de creștere și stabilitate să fie atinse în întreaga Uniune Europeană. Acestea sunt redactate în funcție de performanța economică din fiecare stat membru. Dar recomandările specifice și modul în care acestea sunt redactate trebuie evaluate cu uh, spirit critic. Ar fi uh, necesar ca acestea să se amelioreze, dar recomandările propuse în raport nu sunt întotdeauna relevante. Comisia face în aceste recomandări mai multe uh, erori de, și acestea se regăsesc și în raport. De exemplu, se consideră că recomandările specifice au un impact direct asupra creșterii și a ocupării ca și cum ar afecta în același fel crește, ă, piața de muncă în fiecare țară și ca și cum efectul de contagiune s-ar transmite automat de la un stat membru la altul. Dacă s-ar pune problema în alt fel, ar fi mai, eficient, ă, sta, mai eficiente aceste instrumente în stabilizarea economiei și um, generarea de, creș- de creștere și ocupare. Trebuie să ținem cont de recomandările specifice din trecut și de uh, modul în care au fost puse în aplicare. Și poate că ar trebui să ținem cont mai mult de impactul social al recomandărilor specifice adoptate în trecut. În ultimul an am auzit critici referitoare la uh, introducerea treptată, la secvența acestora și uh, consecințele sociale ale recomandărilor specifice, care critici sunt justificate, la fel ca și ideea că Prea multe recomandări specifice aplică criterii rigide, neținând cont de um, specificul regional și de conexiunile dintre țări. Ceea ce creează o altă problemă. Deși obiectivul este să se creeze convergență de plină în Uniune, adevărul este că cresc divergențele și încă nu avem un cadru cuprinzător în care să lansăm politici la nivel, uh, care la nivel național și regional să elimine divergențele. Unii dintre noi nu doresc ca Uniunea Economică și Monetară să fie transformată într-o Uniune a transferului, dar adevărul este că ne aflăm deja într-o astfel de Uniune, una um, cu caracter sistemic. Regulile sunt benefice pentru economiile care sunt cele mai puternice și astfel se transferă sistematic resursele dintr-o regiune în alta, prin comerț și prin fluxurile financiare. Recomandările specifice nu pot fi instrumentele corecte pentru a trata această problemă și trebuie să fim conștienți de acest fapt. Situația din Grecia ne arată că uh, riscuri, în, riscuri mari încă ne pândesc din umbră. Divergențele naționale trebuie să uh, aibă caracter prioritar și uh, chiar dacă se va face acest lucru, aplicarea recomandărilor va fi problematică în continuare. Mulțumesc. De la grupul ECR, domnul Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Sprawozdawco, uważam, że projekt Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Eu cred că proiectul de raport se îndreaptă în direcția corectă și în numele grupului meu pot spune că susține majoritatea prevederilor sale. Totuși avem câteva comentarii pe care aș dori să vi le împărtășesc în contextul întregii dezbateri privitoare la semestrul european, de exemplu la punctul 4 din proiectul de raport. Aici suntem de acord cu raportorul în ce privește importanța apoi în aplicarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Însă, cu toate acestea, nu sunt convins că aceste recomandări ar trebui să fie obligatorii el ar trebui să încurajeze statele membre să înfăptuiască reforme la scara întregii țări la care se referă. Asta e adevărat. Apoi, punctul 5, în ce privește zona euro. Eu consider că statele din zona euro sunt, au o natură foarte heterogenă în ce privește problemele cu care se confruntă sau motivele care le fac să acționeze. Dar eu cred că știu ce a vrut să spună raportorul și cred că într-adevăr, se pot îmbunătăți lucrurile aici la punctul 5. Apoi punctul 15. Eh, aici, teoretic, sunt de acord că flexibilitatea pe piața muncii are și efecte pozitive. Însă, aș dori să subliniez faptul că eh, uneori se abuzează de această flexibilitate și se petrec eh, multe neregularități pe piața muncii ca rezultat al acestei forțări. Pe, pe de altă parte, și angajații pot uh, distorsiona regulile, ceea ce afectează întreaga uh, competitivitate pe piața muncii. Și apoi, ultima observație în ce privește FACE. Eu cred că trebuie să mai așteptăm puțin ca să vedem care sunt rezultatele fondului de investiții eh, și ale planului Juncker și trebuie să facem, cred eu, o evaluare separată, pentru că acum vorbim de o coordonare a programelor de reformă. Bun, am făcut doar comentarii succinte. În încheiere spun că îmi place foarte mult raportul și vreau să mulțumesc domnului raportor și să-l felicit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și acum are cuvântul următorul vorbitor în numele ALDE. Mulțumesc și îmi pare bine că ne regăsim aici după pauza de vară. Putem începe munca, iată, dezbatem semestrul european. Am o senzație de deja vu, însă dați-mi voie, înainte de a explica ce vreau să spun, dați-mi voie să mulțumesc raportorului pentru proiectul său de raport. Eu cred că um, este unul care pune problema corect și se ocupă de cele mai importante chestiuni să ne gândim la câteva îmbunătățiri, totuși voi depune și amendamente în acest sens. Nu mă convinge prea mult apelul la o mai bună coordonare a recomandărilor specifice pentru țară, pentru că ele sunt uh, partea măsurilor preventive și atunci uh, cumva lucrurile devin mai neclare și vor duce la o lipsă de transparență. Apoi trebuie să spunem că uh, Uh, în ce privește activitatea de streamlining, streamlining, mă scuzați, și aici trebuie să punem accentul pe transparentizare. Tot în ce privește uh, partea preventivă, e dificil de înțeles ce metodologie se aplică uh, exact. Deci trebuie să clarificăm aici lucrurile și uh, să fie pe înțelesul uh, publicului larg. De asemenea, am vrea să vedem care sunt și analizele economice ale Comisiei, pentru că pe ele își uh, bazează Comisia deciziile și atunci ar trebui să fie făcute publice, astfel încât să vedem și noi ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Și nu prea știu ce să cred uh, în legătură cu alineatul 13. Oare raportorul vrea să spună că stabilizarea automată trebuie să rezolve problema sau e un apel la o politică activă, o politică fiscală activă? Pare mai degrabă un citat din teoria generală din 1936 decât ceva ce ar funcționa în 2015 uh, și dați-mi voie să mă întorc la senzația de deja vu. Am adoptat un raport anul trecut în legătură cu aceste recomandări specifice pentru fiecare țară și Parlamentul a deplâns situația până în aplicare de către statele membre. Și cred că mi-am eu bine, statele membre au uh, pus în aplicare doar 9% din aceste recomandări specifice uh, pe deplin. Poate considerați că lucrurile nu se pot înrăutăți, însă acum se pare că s-a ajuns doar la un procent de 7%. Poate că un reprezentant al Comisiei ne-ar putea spune că aceste cifre nu sunt corecte, dar dacă nu, ar fi bine să ne explice Comisia de ce este așa de scăzută rata de punere în aplicare și mai ales ce intenționează să facă ei pentru a corecta lucrurile. Oricum, uh, aștept în continuare colaborarea cu raportorul pentru că mm, se poate colabora foarte bine cu domnia sa și cred că vom ajunge la un rezultat foarte bun uh, până la urmă. Mulțumesc. Mr. Torval, on behalf of the GUE. Mulțumesc. Și acum doamna Marisa Matei din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să Uh, vă cer scuze pentru întârzierea mea, deci n-am putut, din cauza întârzierii, să ascult prezentarea raportului, dar în ceea ce privește proiectul de raport, sunt de acord cu ceea ce a spus uh, adinearul domnul Torvald, adică și eu am o senzație de deja vu față de alte documente adoptate aici. Raportul acesta insistă Uh, asupra uh, surselor de, surselor de eșecuri, însă pune accentul pe unele lucruri eronate. Uh, se dorește îmbunătățirea vigilenței pentru recomandările specifice pentru fiecare țară în mod structural, insistă Uh, în menținerea autonomiei uh, parlamentelor naționale, dar uh, asta nu este compatibil cu Uniune democratică a unor state democratice. Și apoi mai este o noutate în acest raport față de cele precedente, și anume pentru întâia oară se deschide ușa spre în direcția creșterii ratelor dobânzilor. Bun, motivele pot fi discutate în mod îndelungat, dar astfel se creează o situație periculoasă, uh, având în vedere criza cu care ne confruntăm cu toți. Aș putea face o analiză alineat cu alineat, dar poate nu-i cazul aici uh, să intrăm în atât detalii, însă m-aș referi totuși la anumite puncte din uh, document provocările macroeconomice și dezechilibrele macroeconomice în zona euro. Într-adevăr, uh, sunt recunoscute aici. Însă, se face o asociere generică cu datoria, fără să se face referire la datoria publică externă și mai ales că se ignoră un factor și o problemă fundamentală pentru un altul nivel de șomaj care încă există în statele membre. Apoi, în ce privește uh, însănătoșirea conturilor publice. Se insistă asupra modelului existent, modelul de creștere, însă se ignoră austeritatea ca fiind una din cauzele uh, creșterii îndatorării țărilor. Se vorbește despre uh, creșterea nivelului investițiilor, însă nu se vorbește despre faptul că această creștere, atunci când a existat, a fost datorată nu măsurilor de austeritate, ci uh, relaxării austerității atunci când a sporit uh, oferta, uh, mă scuzați, cererea. Iar acum Sigur, după cum spuneam, totuși nu are sens să analizăm aici uh, alineat cu alineat, însă nu se poate nici ignora că uh, îmbunătățirile care au fost făcute la nivelul Uniunii Europene trebuie recunoscut că au existat factori legați de cerere și de, deci de investițiile publice. Uh, aici se vorbește despre niște rețete care au dat faliment Bun, cooperarea la nivel economic e foarte bine să existe, însă să nu uităm ce s-a întâmplat în trecut. Și apoi, cât despre semestrul european, el este partea problemei, nu neapărat a soluției. Nu prea văd care este democrația acolo. Îmi pare rău să spun că poziția noastră este foarte critică în față de acest raport și sigur că vom depune și amendamente în uh, acest sens. Linia noastră politică nu este compatibilă cu acest raport, însă vom fi activi în dezbaterea sa pentru că considerăm că e un raport prea important ca să nu ne implicăm. Și, desigur, după cum spuneam, vom depune amendamente uh, care se deosebesc de propunerile, propunerile raportului. Toată lumea recunoaște că trecem printr-o situație de criză, să trebuie să ne gândim la politici uh, pentru uh, creșterea ocupării și uh, democrația să aibă ultimul cuvânt. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias. Mulțumesc acum reprezentantul verzilor. Mulțumesc raportorului și sper că vom putea conlucra foarte bine, sunt convins. Acum aș dori să fac niște comentarii în legătură cu raportul. În primul rând, E primul uh, document după ce s-a întâmplat în vară, e primul document în care se analizează situația economică, deci e inevitabil să facem referire la posibilele impacturi ale crizei chineze asupra economiei europene, mai ales că mulți ani de zile noi am dezvoltat o strategie de competitivitate bazată în uh, devaluare ca să îmbunătățim balanțul nostru extern. E o dezbatere inevitabilă cea privitoare la China și ăsta ar fi primul punct. În al doilea rând, cred că raportorul a făcut mențiuni la problemele legate de ocupare din acest moment în zona euro. Eu sunt de acord cu ce a spus domnia sa, dar totuși vom face anumite amendamente în sensul că vom spune ce anumite locuri de muncă s-au creat uh, ca urmare a recomandărilor specifice pentru fiecare țară, ce efect au avut aceste uh, noi locuri de muncă și uh, pentru multe economii europene marele, mare nivel de uh, locuri de muncă precare este o mare problemă. Și apoi, în uh, legătură cu ocuparea, cred că la alineatul numărul 15 Acolo se spune că avem probleme din cauza nivelurilor excesive de salarii minime. Eu cred că dezbaterea ar, fi, ar trebui să se orienteze într-o, exact în direcția inversă. Sper să putem conta și pe sprijinul altor grupuri pentru a putea modifica această chestiune. În al treilea rând, dumneavoastră vorbiți de uh, faptul că bazele creșterii încă sunt uh, foarte slabe. Eu cred că sunt de acord, trebuie să ne bazăm mai mult pe chestiunea investițiilor și apoi piața internă din Europa este apatică și asta este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm. Uh, Uh, probabil că și cererea inter- externă, mă scuzați, uh, va fi mult mai slabă din cauza situației internaționale, deci va trebui să ne gândim și la asta. Apoi, în al patrulea rând, reformele. Uh, s-a făcut o referire specifică la obiectivele Orizont 2020 legate de recomandările specifice pentru fiecare țară. În rapoarte anterioare, grupul meu s-a luptat ca să se facă această referire. E bine că există aici. Oricum, cred că uh, Vom insista ca de obicei în rapoartele privitoare la semestru ca să se extindă întreaga chestiune a scoreboard-ului, indicatorii de urgență energetică, industrial și apoi Comisia și-a luat angajamentul de a extinde acest uh, tab uh, tabel de bord pentru a-l face cât mai complet posibil. Noi vom insista. Apoi, sunt de acord cu multe din comentariile făcute aici în legătură cu controlul democratic al întregului proces și eu cred că aici există un element uh, pe care nu putem da uitării și anume uh, agenții sociali nu pot interveni în, în tot acest proces al recomandărilor specifice. Dialogul uh, sindical între patronat și angajați la nivel național trebuie să se reflecte și la nivel european cu recomandări specifice. Deci, uh, faptul că nu se poate participa și nici parlamentele naționale uh, nu pot participa și atunci încă nu este acest semestru un proces democratic, sunt chestiuni esențiale și vom face amendamente aici. Încă trei puncte și închei. Dezechilibrele interne ale balanței comerciale. Eu cred că trebuie să vorbim și despre asta. Am văzut în această vară, avem unele țări cu uh, recorduri și altele nu. Este un dezechilibru esențial în zona euro despre care trebuie să vorbim. Apoi, uh, problema datoriei, menționată așa timid la alineatul numărul 5 de uh, raportor, pentru că în următoarele luni, după cum toată lumea se așteaptă, vom avea o un proces de restructurare a datoriei elene, atunci Europa are instrumente noi necesare pentru a sau a trebuit să aibă uh, instrumente noi pentru a ne ocupa de problema îndatorării. Și încă un punct este o rugăminte. Comisia uh, de Egalitate de Gen și Drepturile Femei facem, elaborăm un aviz uh, și, în mod tradițional, Econ nu prea este sensibilă la problemele legate de uh, uh, prioritățile perspective de gen în semestrul european. Eu totuși cred că este un element esențial și aș dori să uh, totuși să ținem mai mult cont de ce se face și la FEM, pentru că până acum nici nu s-a făcut nimeni, nu s-a făcut de către nimeni o evaluare sau un impact în legătură cu ce efecte au avut unele din reformele care s-au făcut asupra egalității de gen. În aceste momente, atât reforma pieței muncii și reforma pensiilor care s-au făcut în Spania au avut un efect foarte negativ, de exemplu, față de egalitatea de gen. Și e o chestiune pe care trebuie să analizăm. Oricum, mulțumesc raportorului și sper că vom putea lucra foarte bine. Mulțumesc. Ernest, în nombre del grup. Mulțumesc și acum pentru EFD, recuvântul domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu uh, raportorului pentru că ne-a prezentat, prezentat acest uh, document și raportorilor din umbră pentru disponibilitatea pe care o vor avea cu siguranță în cursul dezbaterii ca în ultimele uh, rapoarte și aici grupul meu, din păcate, nu e de acord cu, cu poziția majorității și nu este de acord cu anumite poziții exprimate unii din raportorii din umbră. Uh, fac o listă cu unele din punctele critice principale uh, și vom face și propuneri uh, pentru a le contracara cu amendamentele. De exemplu, nu suntem deloc de acord cu strategia Comisiei că pentru creștere trebuie să ne bazăm pe reforme structurale și investiții private și austeritate, prezentate de raportor ca factor fundamental care pot stimula creșterea. Experiența crizei ne arată că lucrurile stau exact pe dos că aceste măsuri sunt contraproductive și au agravat criza. Prioritatea uh, recomandărilor specifice pentru țară trebuie să fie lupta împotriva șomajului, sărăciei, excluziunii sociale și inegalităților crescânde și să se bazeze pe indica, indicatori calitativ, nu pe uh, obiective absurde bugetare. Uh, Recomandările ar trebui să nu se mai concentreze pe obsesia bugetare, ci, buge, obsesii bugetare, ci uh, pe mm, eliminarea dezechilibrelor macroeconomice. Deci, uh, acesta au stat la baza crizei euro, eurozonei. Trebuie denunțată inerția Comisiei care până acum a evitat uh, să se ocupe de recomandări punctuale pentru unele țări cu surplus excesiv ca Germania și țările de jos. Oricum trebuie să ne referim la ele pentru că sunt dezechilibre importante care uh, fac să se accentueze criza. Păi în ce privește flexibilitatea care a fost menționată de raportor, și asta este bine, însă totuși trebuie să subliniem că marjele de flexibilitate prevăzute de legislația existentă nu sunt suficiente pentru a permite statelor necesarul, necesarul spațiu fiscal pentru a face politici anticiclice. În uh, raport am mai subliniat rolul pozitiv al uh, piețelor de muncă flexibile asupra șomajului. Datele demonstrează că reformele pieței muncii făcute de comisie însă nu doar că nu au uh, crescut ocuparea, ci au dus la o mai proastă calitate a locurilor de muncă. Asta demonstrează și studii uh, ca de exemplu cel al Fondului Monetar, care spune că uh, impactul a fost zero asupra creșterii. Deci vom propune multe amendamente, îmi pare rău că vom fi critici, dar asta e poziția noastră politică și sper că uh, vom mai putea avea dialoguri cu uh, majoritatea. Mulțumesc! Mulțumesc acum uh, procedura intervențiilor spontane. Începem cu domnul Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, sorry. Excuse me, Mr. Marias. Mă scuzați, domnule Marias. Spune președintele. I give the floor to the new group. Sorry Thank for you that. very much. <laughs> Am uitat că mai este un nou grup, da, vă rog. Debat over de droom van de Europese eenheid. Da, mulțumesc că uh, mă numesc Aleman și vorbim, uh, iată, dragi colegi, uh, încă mai vorbim astăzi de acest vis al Uniunii Economice Europene. Iată, e vorba de câteodată de minciuni mai mici, mai mari. Citesc aici în acest raport că sunt semnale de îmbunătățire bugetară, că vom putea avea o creștere de până la 2% uh, în uh, următorul an. Îmi pare rău pentru raportor, însă lucrurile nu stau exact așa cum uh, le descrie el în raport. Comisia, în recomandările sale, scrie că realitățile nu stau exact așa. Se spune că există o redresare, dar este uh, datorată factorilor externe, de exemplu prețul scăzut al petrolului. Apoi se vorbește despre fondurile de investiții, de planul Juncker. Însă, cred că problema rămâne lipsa investițiilor. Și apoi, acest munte al datorilor publice și private. Problema e că, practic, lipsește încrederea lipsesc uh, proiectele, inclusiv din partea Uniunii Europene, cât și din uh, partea monedei unice. Acestea sunt uh, lucruri de care cu siguranță ne vom ocupa și pe care vă continua să le repet și în următorii ani. Politica de coordonare e un instrument care încearcă să împace ceea ce pare să fie adevărul cu exigențele. În acest mod, uh, decalajul dintre nord și sud la nivel social și economic nu face decât să crească. Noi considerăm că acest semestru uh, este instrumentul unei Europe federale, care continuă să urmărească un vis care nu merită să fie urmărit. Asta se poate face doar printr-o colaborare confederală, prin consolidarea economiilor uh, statale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Haneman și Aleman și mă scuzați că nu v-am dat cuvântul. Acum trecem la intervențiile spontane. Avem, iată, domnul Maria a cerut cuvântul. Uh, să vedem dacă mai dorește cineva să ceară cuvântul. Uh, până atunci dau cuvântul domnului Maria. Cristina Pragmati Simadichina. Vă mulțumesc. Da, acest raport este unul important și țin să-i mulțumesc raportorului pentru prezentarea făcută. Uh, Raportorul a evocat mai multe um, chestiuni, dar cred că ar trebui să vorbim înainte de fond, și anume punctele 3 și 4 din acest text. Aici se arată cum ar putea funcționa acest semestru european. Vorbim aici despre politică economică. Deci, când e vorba despre competențele Uniunii Europene, este vorba despre o um, competență Uh, împărtășită, să spun așa. Ori toate propunerile comisiei, toată această dezbatere nu face decât să vină ca un sprijin și nu ca ceva obligatoriu. Din păcate, această atitudine birocratică și autoritară care încearcă să impună de sus în jos uh, ordine statelor membre și care încearcă să calce în picioare ordinea națională nu este de acceptat. Noi, Parlamentul European și Comisia, contribuim până la urmă la o dezbatere pentru a ajunge la rezultate pozitive pentru creșterea economică din țările membre. Trebuie să avem mare grijă cum structurăm acest dialog, cum îl organizăm. Trebuie să dăm mai mult rol parlamentelor naționale, iar noi aici ar trebui să vorbim cu membrii acestor parlamente naționale tocmai pentru a încuraja o intervenție pozitivă din partea UE. În al doilea rând, trebuie să vedem care sunt propunerile care au fost puse deja în aplicare și la ce rezultate s-a ajuns. Până la urmă, nu se vorbește deloc despre aceste rezultate, care, din păcate, în ceea ce privește creșterea economică a statelor membre, sunt negative, iar Comisia insistă și Parlamentul European în majoritatea sa insistă de asemenea pe un model care pur și simplu a eșuat. Se insistă pe austeritate. Nu se mai revine asupra datoriei publice. Asistăm practic la scăderea salariilor, scăderea condițiilor de muncă și nu vorbim des- decât despre investiții, despre aspecte tehnologice și, în general, aspecte care să mm, alimenteze creșterea economică pur și simplu. Ori nu putem consolida economia în lipsa creșterii economice. Apoi, șomajul. Știți la ce rezultat s-a ajuns? La un șomaj uriaș în Grecia, în Spania și în alte țări. În Grecia acest model a eșuat pur și simplu și acest lucru se vede. Și s-a văzut deja din discuțiile din, pe, din semestrul anterior din Grecia. s-au dat împrumuturi în valoare de miliarde de euro și s-a ajuns la un milion de șomeri și la o proporție de 40% din populație care trăiește în condiții de sărăcie în Grecia. Și femeiul trebuie să recunoască până la urmă că această politică nu a dat nici de cum roadele scontate. Acest nou program acceptat de Sirisa, de grecii independenți, vor duce la mm, rezultate negative, pentru că până la urmă problema șomajului nu este tratată nici de cum și trebuie să ne schimbăm orientarea și asta nu doar în Grecia, ci în general în Europa. Și în fine, domnule președinte, în ceea ce privește datoria, se vorbește la punctele 5, 13 și 18, dar încă o dată niciun fel de propuneri. Ori trebuie să se vorbească clar despre anularea datoriei ce a spus doamna Merkel despre Grecia e nimica toată. A spus nu o să existe cote, nu vor fi reduse ratele dobânzii, pur și simplu va fi prelungit termenul acestora. Ori asta nu e o soluție, nici pentru Grecia, nici pentru alte țări. Și niciun caz nu se va ajunge la rezultate pozitive pentru evoluția economică a UE. Mulțumesc, domnule Marias. Dau cuvântul domnului Hais acum. Uh, thank you indeed, uh, Chairperson. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țin să îi, uh, să-l felicit pe raportor pentru acest raport excelent care scoate în evidență toate elementele esențiale ale semestrului european. Parlamentul European și această comisie trebuie să vadă acest proces al semestrului european ca un vehicul al reformelor la nivel european și să-l sprijine. Eu vin dintr-o țară mică, dar o țară care a avut de-a face cu o criză financiară uriașă. Și aș avea o observație. Tocmai pentru că am traversat o astfel de, cri- de criză și pentru că am reușit să ne reducem deficitul și să ne îmbunătățim situația creșterii economice și a ocupării, am putut vedea că Uh, ajustările făcute de noi au dus la relansarea economiei și cred că și alte țări care au uh, ajuns la dezechilibre foarte mari de-a lungul timpului ar trebui să o apuce pe calea pe care am luat-o noi pentru că nu vom ajunge la creștere economică și ocupare dacă nu trecem printr-o reformă serioasă. Iar uh, recomandările specifice de țară sunt o parte din acest proces. semestrul european pune presiune și pe bună dreptate pe umerii decidenților atunci când creionează politicile. Iar țările care au avut de-a face cu șocuri foarte mari caută evaluări, trebuie să aibă să facă analize mult mai serioase a situației interne. Și cred că procesul semestrului european poate să le ajute tocmai pe această cale. Nu participăm într totul în uh, semestrul din al, cel de-al doilea an. Am ieșit din programul financiar în 2013, în decembrie, și salutăm uh, uh, dezbaterea pe um, um, recomandările specifice de țară, mai ales în anumite um, domenii. Și încă o dată, Uh, atât guvernul irlandez cât oricare guvern european trebuie să meargă pe această cale dacă dorește cu adevărat să iasă din uh, criză. Reforme sociale au fost întreprinse de către guvernul irlandez, Acesta este, acest lucru este sigur. În o uh, raport se face observație în privința schimbărilor din semestrul european din acest an. E foarte important ca publicarea să se facă cu trei luni mai devreme în anul acesta așa cum a spus și domnul Marias, e vorba de un punct de răscruce în care parlamentele naționale dezbat pe marginea recomandărilor specifice de țară și noi trebuie să uh, ne implicăm într totul în această dezbatere. Iar această dezbatere trebuie să aibă loc înainte de publicare și nu după. Deci o publicare timpurie ar uh, ajuta foarte mult această dezbatere. În ceea ce privește investițiile, sunt întru totul de acord. Acele țări care au trecut prin programe de reformă, precum Irlanda, în care între 20 și 25% um, um, din investiții au scăzut, deci vorba de Irlanda, Portugalia, Grecia și alte țări, care și-au, au, în care s au redus, au redus foarte mult investițiile în sectorul public. Um, acestea trebuie tratate mult mai serios. Și apoi nu trebuie să uităm că comandările specifice de țară costă. Trebuie încurajate statele membre să uh, investească în reformele structurale, pentru că dacă încerci să-ți uh, uh, reorganizezi piața, atunci apar fel și fel de costuri suplimentare. Și, domnul, și s-a spus deja că uh, bugetul european ar trebui să fie folosit ca o um, metodă de a încuraja țările să, pre, să preia comandările specifice de țară. S-a vorbit despre uh, dificultățile din China și impactul uh, situației din China asupra Europei. Dar chinez, exemplul chinez trebuie să ne îndemne pe toți să implementăm cât mai rapid comandările specifice de țară, mult mai repede decât o facem acum. Pentru că modul în care vom răspunde noi uh, șocurilor pe viitor sunt uh, extrem de importante pentru cum se va um, purta Uniunea Europeană pe viitor. Mulțumesc, domnule Hayes. Dau cuvântul înapoi domnului raportor, domnul Rozații. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră, din celelalte grumuri politice, pentru observațiile făcute și pentru încurajări. Toate aceste mesaje sunt, din punctul meu de vedere, o, au o contribuție foarte mare la adâncirea discuției pe marginea acestui raport. Așa cum au spus mulți Uh, um, și, mie, și eu am un sentiment de deja vu, pentru că, într-adevăr, multe dintre subiecte au, uh, au mai apărut în um, discuțiile noastre um, pe marginea analizei anuale a creșterii economice din anul acesta. În ceea ce privește impactul austerității, în ceea ce privește recesiunea, însemnătatea reformelor structurale și așa mai departe. E clar că nu e cazul acum să intrăm în aceste discuții, mai bine să discutăm în cadrul discuțiilor bilaterale pentru pregătirea mm, documentului final. Însă permiteți-mi să vorbesc despre două, trei elemente care mi se par foarte importante. Mm, au spus câțiva că mm, șomajul nu se bucură de atenția necesară. Ei bine, șomajul apare în două sau chiar trei părți din acest text. Nu uitați că, în, mm, că acest proiect de raport este limitat de fel și fel de reguli administrative nu poate depăși uh, 4.000 de caractere textul, deci până la urmă trebuie să uh, ai curajul să tai serios din text și să rezumi destul de la sânge lucrurile care trebuie uh, scrise negru pe alb. Apoi, S-a vorbit și despre relația dinspre investiții și reducerile bugetare. Cred că din raport reiese clar faptul că dacă un stat membru are suficient, ma, suficientă marjă de manevră fis, uh, fiscală, ar trebui să sprijine investițiile, atât cele publice cât și cele private. Deci această marjă de manevră ar trebui folosită pentru stimularea economiei. Asta este clar. Însă nu așa stau lucrurile în toate statele membre, pentru că în unele țări Uh, datoria publică este încă mult prea mare și practic nu dispun de această marjă de manevră. Și uh, acest element trebuie luat în seamă. În ceea ce privește Grecia, situația este mm, una deosebită. Am putea discuta mm, foarte îndelung pe, această, pe acest subiect, dar nu cred că e momentul acum. Țin să mulțumesc în orice caz uh, tuturor care, celor care s-au implicat în discuții și uh, mă declar gata de cooperare pentru, cu raportorii din umbră pentru ca acest uh, text să fie cât mai bun cu putință și pentru ca acest document să reflecte cât mai bine pozițiile tuturor grupurilor politice din Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule Rosati. Ar trebui să trecem acum la următorul punct. A, ah, scuze. Înainte de asta, permiteți-mi să vă reamintesc calendarul pentru acest raport. 9 septembrie pentru depunerea amendamentelor. Până în 13 octombrie acestea vor fi uh, analizate. Vot în comisie în aceeași zi și votul în plenară va avea loc în cea de-a doua sesiune plenară din octombrie. Haideți să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, la voturi. Domnul Gualtieri ar trebui să prezideze votarea, deci și cu, având în vedere că încă nu a sosit în sală, v-aș ruga să-l așteptăm câteva momente. before the votes we have one point, but... Mai avem un punct înaintea votului. Da, așa este. Avem uh, considerarea amendamentelor pentru uh, raportul care va fi supus votului. Deci, uh, amendamentele pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, domnul Simon, raportor, se află alături de noi. Vă rog să mă scuzați. Mulțumesc, Pablo. Aș dori, în primul rând, să le mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor de la Econ pentru amendamentele foarte numeroase și pentru munca extraordinară la găsirea de compromisuri. Era vară, deci nu era de la sine înțeles că totul va merge atât de lin cum a mers și atât de eficient. Propunerile de compromis pe care le-am găsit și pe care le aveți în față astăzi sunt um, acceptabile de toată lumea în ceea ce privește bugetul pe 2016. Am găsit un compromis care pune accentul pe capacitatea de investiții, creștere și dezvoltare. E vorba de compromisul A, de asemenea la FC avem încă un compromis și am găsit compromisuri minunate și în ceea ce privește finanțarea autorităților europene de supraveghere și a personalului acestora și, de asemenea, în ceea ce privește rolul lor în sine. Aș dori să mă refer doar la trei puncte individuale, pentru că uh, nu mai avem mult timp până la vot. Aceste autorități de supraveghere sunt numite Uh, și în compromisuri și mă bucur că grupul social-democrat a găsit o susținere destul de uh, largă. Pentru mine a fost uh, foarte dificil în discuțiile cu autoritățile de supraveghere să stabilim ca um, bugetul lor să prevadă o reducere mai mică a personalului, dar și o mărire a bugetului în același timp. Și autoritățile au declarat că uh, după mm, aceste modificări sunt capabile să își uh, desfășoare sarcinile. Așadar, a fost dificilă discuția cu autoritățile, dar nu avem suficiente resurse pentru a face chiar măririle dorite de ele. Așadar, um, sperăm ca situația să se rezolve cât mai rapid. Un alt punct important este um, cel al priorităților în ceea ce privește personalul Comisiei Europene. Aici noi suntem pentru mărirea de 4% buget pentru personal la uh, Direcția General, Generală Concurență și uh, taxe, pentru că noi știm cât de important este acest lucru. Uh, se cunoaște cazul McDonald's, la care au fost, um, uh, din care au derivat venituri foarte mari și uh, cine are aceste informații trebuie să fie conștient de faptul că Comisia are nevoie de uh, mai mult personal pentru a putea soluționa astfel de cazuri dificile. Așadar, noi dorim să susținem Comisia ca să-și poată îndeplini uh, sarcinile cu resurse adecvate, mai ales în domeniul fiscalității. Pentru că uh, personalul de acolo se ocupă de um, urmărirea întreprinderilor cu practici neloiale. Încă un punct, um, se prevede și în propunerea Comisiei o mărire a uh, resurselor financiare la programul Fiscali, Fiscalis 2020, programul care prevede ameliorarea cooperării între autoritățile fiscale naționale Consiliul a redus cu 5 milioane propunerea comisiei și eu mă bucur că noi am găsit un compromis care revine la orientarea prevăzută de comisie în propunerea inițială. Pentru că um, Colaborarea proastă între autoritățile fiscale naționale este una din cauzele pentru care avem probleme în Europa în domeniul fiscalității întreprinderilor și pen, unul din motivele pentru care în ultimii ani a fost posibilă evaziunea fiscală și evitarea plătirii impozitelor. Deci este foarte importantă finanțarea suficientă a programului Fiscalis 2020 și cred că este o contribuție foarte importantă. Vă mulțumesc. Peter, now we give the... Mulțumesc, Peter. Dau cuvânt uh, raportorului din umbră, domnul Rosati, din partea PPE. Domnule președinte, înainte de toate țin să îl uh, felicit pe domnul Simon pentru acest aviz și pentru atitudinea de cooperare de care a dat uh, dovadă atunci când am lucrat pe marginea compromisurilor. Apreciez foarte mult acest spirit de cooperare în care am lucrat și cred că am ajuns la un compromis bun pe majoritate majoritatea chestiunilor controversate. Sper că grupul nostru va vota pentru acest raport Poate vom avea câteva reacții negative de la unele persoane, dar sper ca, în general, grupul să voteze pentru. Încă o dată, domnule raportor, felicitări pentru acest raport. Da, vă mulțumesc, domnule Rosati. Din partea ECR dau cuvântul domnului doamnei Simbă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, raportorul din umbră ECR nu este în sală astăzi. Uh, însă țin să-l felicit pe raportor pentru activitatea depusă pe marginea acestui document. Poziția noastră nu se datorează uh, activității raportorului, ci poziției ECR în privința disciplinei bugetare. Noi nu credem că un buget din ce în ce mai mare va duce neapărat la atingerea obiectivelor UE și credem că trebuie să existe un echilibru. Tocmai de aceea, din păcate, noi nu putem uh, sprijini majoritatea uh, amendamentelor ECON. Ne pare rău că nu, se exi nu există alternative pentru extrafinanțare propuse. ECR recunoaște încă o dată uh, uriașa activitate uh, deja desfășurată dar încă o dată, noi nu putem uh, fi de acord cu creșterile bugetare chiar și aici, iar în ceea ce privește experiența autorităților naționale, nu poate fi mai mare decât uh, expertiza ESI, totuși. Mulțumesc. Domnul Torvald are cuvântul. Autorității Europene de Supraveghere. Domnul Torvald nu este în sală cuvântul GUE domnului Mirel Urban. Domnule Vegas, aveți cuvântul. Permiteți-mi să fac și eu câteva observații în privința acestui buget care practic um, arată care sunt politicile europene. Există, așa cum s-au spus, anumite diferențe între uh, intenții și mijloace, pe de altă parte. Din păcate, mijloacele nu sunt suficiente pentru a asigura atingerea obiectivelor politice anunțate. Spre exemplu, Uh, după părerea noastră, efectele uh, supravegherii sunt uh, supralicitate. Noi credem, și aici e vorba despre o observație generală, nu legată strict de acest buget, pentru că aici, în acest buget, noi, noi nu vedem mijloacele suficiente, mijloacele necesare uh, pentru a contracara criza în care ne aflăm. Uh, și uh, problemelor suscitate de această criză. Spre exemplu, uh, diferențele dintre uh, statele membre. Dar eu sunt de acord cu un plan de investiții, chiar dacă pe fond nu suntem neapărat de acord. Dar trebuie ca un astfel de plan să vină însoțit de un buget care să țină seama care să se bazeze pe altceva decât pe mai puțină reglementare, pe austeritate și așa mai departe. Un plan care să încerce cu adevărat să găsească o soluție crizei datoriilor suverane. Cred că avem nevoie de mijloace mult mai mari pentru a face, uh, pentru a combate cu adevărat criza. Din păcate, sunt cam pesimist, dar încă o dată, noi credem că e o mare asimetrie între mijloace și obiective. Vă mulțumesc, dau cuvântul verzilor acum, domnul Gigold. Thank you, Pablo. Mulțumesc, Pablo. Înainte de toate, țin să îi mulțumesc domnului raportor, Peter Simon, este, acest document e rodul unei foarte bune colaborări și documentul în sine este unul foarte bun. Am câteva observații în privința bugetului Uniunii Europene, dar uh, adevărul este că eu nu cred că mari economii se pot face aici. Nici nu cred că e cazul să discutăm acum dacă bugetul trebuie crescut foarte mult, mai ales, spre exemplu, pentru stabilitatea în zona euro. Încă o dată, consider că acest document este unul bun și că trimite semnalele potrivite. Se pun la dispoziție banii de care este atât de mare nevoie în sistemul de supraveghere european. E nevoie de mai mult personal pentru statele membre, dar acest lucru nu va aduce neapărat la rezolvarea problemelor. Oricine a pus piciorul în aceste instituții cunoaște problemele acestora și cred că aceste probleme trebuie luate cu adevărat în uh, calcul, mai degrabă decât să se facă observații generale despre disciplina bugetară. Când vorbim despre cheltuieli, e bine să dăm două semnale, două mesaje și un mesaj mai uh, restrictiv, să spun. Deci dacă autoritățile europene de supraveghere vor căpăta banii, trebuie să se asigure că toată lumea este tratată pe un picior de egalitate. Și de asemenea trebuie și ca principiile democratice să fie privite cu mare atenție în EFRAG și în sistemul ISB, pentru că acolo există un deficit democratic. Încă o dată țin să mulțumesc raportorului și, și raportorilor de umbră pentru colaborare. Mulțumesc Sven de la FTD raport nu am niciun fel de confirmare din partea noului uh, grup dacă ar avea sau nu un raportor pe această chestiune. Doriți să luați cuvântul? Nu? Atunci trecem la intervențiile spontane. Domnul Marie, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să profit de ocazie ca să discut despre mecanismul 63, no, despre amendamentul 6319. Uh, cred că uh, bugetul nostru trebuie să țină cont de problemele majore create pentru statele din uh, zona mediteraneană, Grecia, dar și alte state mm, care au mari probleme legate de fluxul foarte mare de migranți care sosesc în Uniunea Europeană. Trebuie să fie clar că aceștia, mai ales cei din Siria și din alte zone de conflict, pleacă din țările lor ca să își salveze viețile, iar Uniunea Europeană trebuie să intervină cât se poate de clar pentru restabilirea păcii, mai ales în statele din Orientul Mijlociu, dar și din Africa, unde sunt conflicte majore. Altfel vor continua să sosească valuri masive de migranți este foarte important să se organizeze o intervenție de pace în aceste regiuni. În al doilea rând, va trebui să ajutăm aceste regiuni să se dezvolte ca să avem mai puțini imigranți ilegali uh, de acolo. Pentru asta e nevoie de fonduri și de o abordare complet diferită și de o structurare diferită a bugetului. Mai departe, în acest moment, uh, situația um, valurilor de migranți din Grecia a ajuns la un vârf. Aș vrea să spun că primarul din Lesbos a cerut uh, ca această insulă să, de, să fie declarată în situație, în stare de urgență. Sunt uh, enorm de mulți migranți acolo, peste 10.000 de refugiați și imigranți în, chiar în capitala insulei Lesbos. Este imposibil ca Grecia să continue să gestioneze acest val de imigranți și de refugiați. În această vară am fost pe insula Samos, care era plină de refugiați sosiți din Turcia. Apoi am mers și în Turcia, am mers în Turcia ca să văd ce se întâmplă acolo și nu am găsit nici măcar un singur refugiat sau uh, migrant ilegal în orașul Cușadas unde erau și de unde au apărut a doua zi ă, pe bărci cu care au traversat ă, Marea Egee. De unde au apărut pe insula Samos? Trebuie să se facă ceva în legătură cu Turcia, pentru că ce avem, cu ce avem de a face acolo este ă, chiar trafic de persoane. S-a creat o situație disperată și e nevoie de o soluție politică. În același timp este nevoie de um, fonduri. Toate aceste lucruri sunt doar uh, fragmente, tot ce s-a făcut până acum. Avem nevoie de mult mai mult, iar uh, logica uh, care stă la baza bugetului va trebui să ușureze această presiune asupra Greciei, asupra Italiei și asupra altor state, căci numai prin solidaritate europeană și printr-o finanțare adecvată se va putea ca aceste state să uh, facă față valului enorm de refugiați. Grecia este plină de șomeri la ora actuală, sărăcia este mare, nu ne mai permitem să mai primim uh, migranți ilegali și refugiați. Situația este insuportabilă și voiam să vă spun, domnule președinte, că amendamentul 6319 va duce la uh, prevederea de fonduri suplimentare și la o nouă filozofie a bugetului. De aceea avem nevoie de o altă abordare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Marias. Are cuvântul domnul Thomas Mann. Ia, sună. Mulțumesc, Pablo ultima observație uh, e foarte clară. Atunci când discutăm despre bugetul din diferite state membre, dezbaterea are totdeauna caracter politic. Este o dezbatere fundamentală și uh, exact asta a făcut, cred eu, Peter Zimon foarte bine. A formulat cifre precise, a identificat problemele. Noi, până la urmă, suntem o comisie de afaceri economice Sigur că putem să abordăm și noi problema migrației, dar cred că e mai degrabă o chestiune care ține de competențele altor comisii, cum ar fi Comisia de Ocupare. Noi putem spune că dorim ca întregul buget să țină cont de o chestiune. Chestiunea migranților nu este una legată de bani, nu e o problemă legată de bani, ci este una care necesită o um, abordare politică. La Strasburg, Jean-Claude Juncker va ține un discurs despre abordarea viitoare a chestiunii migranților. Și nu este vorba de o declarație de intenție, ci um, este vorba de o prezentare a unor propuneri legislative. Se va discuta exact despre tratarea migrației ilegale, despre traficul de persoane, despre bandele de traficanți. Toate acestea vor fi discutate. Dar uh, aici, la acest punct, eu cred că trebuie să avem mare grijă cu cifrele și mă bucur că domnul Zimon a spus raportorilor din umbră uh, ceea ce trebuie, a reușit să facă un raport foarte echilibrat, deși avem priorități foarte diferite. Trebuie să controlăm foarte rezonabil bugetul. Stimate coleg din Grecia, trebuie să uh, avem grijă la faptul ca um, Comisia Europeană să poată folosi instrumentele pe care le are la dispoziție și să poată, fa să poată face manevrele necesare. Restul este uh, o chestiune politică atâta tot și trebuie tratat la nivel politic. Deci, dragă Peter, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru colaborarea pozitivă. Mulțumesc, Thomas, și dau cuvântul din nou raportorului, domnul Peter Zimon. Mulțumesc. Uh, foarte mult pentru discuția doar parțial controversată. Mulțumesc și pentru laude. Așa voi proceda, cum ați spus, și vă mulțumesc încă o dată pentru munca din timpul lunilor de vară. De obicei nu prea merge, dar acum lucrurile au funcționat perfect. Aș vrea să mă refer la două lucruri. În primul rând, critica colegului care spunea că ar trebui Uh, să uh, susținem amendamentul 63-19, care este corelat cu problema migranților. Eu aș zice că acest amendament nu, uh, în felul în care este formulat, nici nu dă niciun dubiu că ar avea vreo legătură cu migranții. Și citesc, Uniunea Europeană și-a confirmat identitatea de uh, putere imperialistă și militară. Militarizarea Uniunii Europene s-a adâncit și așa mai departe. Deci este vorba de un cu totul alt punct în uh, formularea amendamentului decât ceea ce ați spus dumneavoastră astăzi. Eu, uh, ca și colegul Man, m-am limitat la uh, problemele relevante pentru Econ, uh, Chestiunile militare nu sunt treaba econ, migranții uh, iarăși nu sunt menționați în acest amendament, stimate coleg, îmi pare foarte rău, nimeni n-ar putea să înțeleagă așa ceva, deci nu am mai acordat atenție suplimentară acestui amendament. Și încă o observație uh, pentru Kay Swinburne, sigur înțeleg uh, că este dificil în, acest, în această perioadă de economii să se facă măriri în domenii specifice, dar tocmai e vorba de domeniile care au fost relevante în ultimii ani și care ar permite ca pe viitor să um, se reducă șansele de reapariția unei astfel de crize economice și financiare. Dacă, dacă nu sunt finanțate suficient, um, sunt um, um, sectoare care ar duce la creșterea riscului de apariție a unei noi, crize, a unei noi crize. Eu cred că acest Parlament trebuie în acest mandat să um, stabilizeze aceste, um, aceste secțiuni pentru ca uh, bugetul să fie solid. Și dacă autoritățile de supraveghere nu își pot îndeplini uh, acum toate sarcinile cu personalul pe care l-au la dispoziție, care este limitat, atunci situația trebuie să se schimbe, pentru că dacă nu, noi vom fi de vină pentru o nouă criză. E păcat să avem pe hârtie un mecanism de control atât de frumos și în practică să nu se poată uh, utiliza. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Simon. Vom vota acum acest raport. Uh, one minute, please. Un minut, 30 de secunde. Every time. Uh, ήθελα να επισημάνω το εξή. Εγώ αναφέρω. Aș vrea să spun următorul lucru. Eu am vorbit despre amendamentul care se referă la mecanismul pentru stabilitate și pace și cheltuielile aferente. Am vrut să spun că aceste cheltuieli sunt utile. Eu nu am spus că vreau să votez pentru amendamentul care a fost retras. Eu zic că trebuie să păstrăm această linie, iar amendamentul spune că trebuie să se îndepărteze acele credite. Eu zic că trebuie păstrată linia și să se înțeleagă că e nevoie de cheltuieli suplimentare pentru uh, ca Uniunea Europeană să poată contribui la uh, pace, mai ales în regiunile pe care le-am menționat în Orientul Mijlociu, tocmai ca să nu mai vină aceste fluxuri de refugiați în Grecia și în Italia. 130.000 de refugiați au sosit în Grecia de la începutul anului, mai mult decât în Italia. Deci eu am spus exact pe dos decât ați spus dumneavoastră, domnule raportor. Domnul Zimon, atunci ca ultim comentariu în acest sens, un amendament uh, care prevede o mărire uh, a fondurilor la acea linie nu a fost depus, deci nu avem ce să votăm. Mulțumesc. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume voturile. După cum am spus mai devreme, domnul Gualtieri va prezida acest punct, care uh, domnul Gualtieri tocmai a intrat în sală, așa că o să îi cedez locul la prezidiu. Mulțumesc. Dear colleagues, good morning. Bună dimineața, dragi colegi. Sper că ați petrecut o vacanță frumoasă. Acum ne-am întors la treabă și avem primul vot din acest sezon. Votul privind proiectul de aviz la bugetul general al Uniunii Europene. Raportorul nostru este Peter Zimon și putem începe cu o verificare. Deci vreau să-i rog pe toți colegii să-și introducă cartelele în consolă. Deschidem votul de test. S-a deschis votul. Oh. The voting list on Bridge Tree Amendments. Yeah. And then, and the, then the opinion. Yeah. Still three colleagues to vote. Okay, we close the vote. Închidem votul. Dacă nu aveți cartela de vot, vă rog să ridicați mâna. Nu e cazul, toată lumea are cartela. Începem cu amendamentele bugetare și nu cu rezoluția. Vom începe cu amendamentul Econ 6315 pentru împotrivă se respinge 6314 cu vot pe părți prima parte pentru împotrivă Se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Prima parte, de la SND e un coleg în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, se respinge. Econ 6316 6316 pentru împotrivă se respinge 6324 pentru împotrivă verificăm s-a deschis votul S-a închis votul. Se respinge, mă scuzați. 6323 6323 pentru împotrivă abțineri se adoptă 6313 pentru împotrivă abțineri se adoptă 6302 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 6317 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6311 pentru, împotrivă, verificăm, 6311 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 6305 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6301 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6309 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6303 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6307 pentru, Împotrivă, mm, cred că se respinge, dar verificăm. 6307 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 6310 s-a deschis votul pentru, spune președintele, împotrivă abțineri se adoptă. 6312 pentru, împotrivă Verificăm 6312. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 6325 pentru împotrivă se respinge, dar poate că e mai bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 6306 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6318 pentru împotrivă abțineri se respinge. 6319 pentru împotrivă abțineri se respinge. 6322 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6300 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6320 pentru, ba nu, se spune, de deci 6320 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6308 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mulțumesc și trecem acum la... Um, aviz. Compromise A in favor against. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, verificăm la amendamentul 5, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, cred că a fost respins, dar verificăm amendamentul 7. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru nu, amendamentul 20 spune președintele pentru împotriva abțineri se adoptă. Așadar, trecem la 21 pentru împotriva. Verificăm la 21, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate se respinge. 23 pentru, Împotrivă. Verificăm, să deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul C pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri Verificăm 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 35. Votul s-a închis se respinge. Nevoie de ochelari noi, spune președintele compromisul. E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 41, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Textul original, aliniatul 10, pentru... Amendamentul a fost retras, nu? Întreabă uh, președintele. Votăm textul original. Textul original, aliniatul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54, pentru, Împotrivă. Cred că a fost respins, dar verificăm 54. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă la un vot diferență. Amendamentul 55 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm și la 55. S-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum uh, votăm întregul text, așa cum a fost uh, modificat. Cine este pentru? Sigur, votul este electronic, spune președintele. Votul s-a deschis. 14 in favor, 12 against, 1 abstention. Iată, avem uh, 40 pentru 12 împotrivă o abținere se adoptă. Felicitări raportorului. Which punctul point on the agenda. Ok. Next meeting. Uh... Următoarea reuniune avea loc luni, 14 septembrie. Este o reuniune cu domnul Draghi, dacă am înțeles eu bine. Este vorba de, da, și marți, 15 septembrie dimineața și după amiază. Veți uh, primi în curând uh, ordinea de zi. Eliza, dacă vrei să iei cuvântul, mulțumesc. Da, doar vreau să întreb secretariatul dacă e posibil, dacă se poate pune inițial uh, în fața numelui meu de familie. Să nu se facă o confuzie cu colegul meu, Jean, uh, Jean Freire. Dacă încearcă cineva să identifice din partea cui vine propunerea, se poate crea o confuzie. Președintele, ba chiar eu am fost uh, foarte surprins să te văd votând împotriva propriei tale propuneri și acum am înțeles că n-ai fost tu, ci colegul Freire. Bine, uh, secretariatul va lua măsuri și cu asta am încheiat reuniunea, vă mulțumim.